Ok, friends. Stimați prieteni, vă sugerez să continuăm ședința. Suntem deja în întârziere, 15 minute de întârziere, prin urmare, haideți să trecem direct la subiect. Următorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de aviz cu, de raport cu privire la cadrul strategic al UE pentru sănătate și siguranță la locul de muncă 2014-2020. Mai întâi de toate îi văd da cuvântul raportorului și anume domnului Ole Christensen. Vă mulțumesc, do- doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la acest raport din proprie inițiativă angajatori, angajați și alții s-au implicat în redactarea acestui raport. Comunicarea Comisiei cu privire la acest cadru strategic pentru sănătate și siguranță la locul de muncă 2014-2020 a fost adoptată după ceva întârziere în luna iunie anului trecut. Am două comentarii generale cu privire la acest cadru, comentarii care până la urmă sunt reflectate în raport. Raportul prezintă provocările majore cu care se confruntă Europa în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Noile riscuri, uh, punerea în aplicare a standardelor de siguranță la locuri de muncă, importanța strategiilor naționale, uh, datele statistice de mai bună calitate, ținerea uh, în vedere, luarea în vedere a îmbătrânirii cetățenii uh, populației europene, ei bine, toate acestea sunt semnalate în Europa, în raportul meu. Acum, uh, cadrul strategic, trebuie să recunoaștem, este unul teoretic. Uh, provocările concrete necesită soluții concrete și tocmai asta am încercat să prezint eu în raportul meu. Sper din tot sufletul că a noastră comisie va reuși să ajungă la o concluzie uh, comună care să contribuie la viitoare activități sau inițiative legislative în domeniul acesta al siguranței la locul de muncă și al sănătății. Este vorba despre măsuri legislative care sunt absolut necesare și trebuie să fie incluse în acest cadru strategic. Mai întâi de toate trebuie să subliniem că toți angajații au dreptul să se bucure de cel mai înalt nivel de protecție în domeniul acesta al sănătății și siguranței la locul de muncă. Ah, asta indiferent de dimensiunile angajatorului. În plus, comisia ar trebui să identifice și să aplice la nivel european obiective uh, Uh, europene cu privire la combaterea deceselor, uh, accidentelor de muncă și a bolilor uh, profesionale. Asta în cadrul acestui, acestui cadru strategic. Angajatorii și angajații la nivel național ne-au informat că um, toate măsurile puse în aplicare până în momentul de față se bazează pe fosta strategie. Acestea au dat rezultate, dar strategia ar trebui să fie mai transparentă și deschisă aportului actorilor implicați. Raportarea asupra progreselor în, întrunite, în, obținute, trebuie să fie o obligație. Bineînțeles, respectarea regulilor uh, Organizației Mondiale a Sănătății. Deci respectarea acestor reguli este absolut necesară. Doar așa putem obține un nivel echitabil în toate statele membre. În ceea ce privește IMM-urile, Comisia și Uniunea Europeană trebuie să țină cont de dificultățile cu care se confruntă IMM-urile în acest domeniu. Tocmai de aceea e nevoie de uh, instrumente specifice pentru ajutar, uh, ajutorarea IMM-urilor. Partenerii sociali trebuie să fie implicați aici. Implicarea partenerilor uh, sociali, în special a angajaților, pot ajuta la respectarea eficientă și efectivă a standardelor europene. Inspectoratele de muncă, punerea în aplicare a legislației cu privire la siguranța la locul de muncă, toate acestea neces- necesită creșterea resurselor uh, inspectoratelor de muncă în majoritatea statelor membre. Uh, statele membre trebuie să respecte regula Organizației Mondiale a muncii, conform căreia un inspector trebuie să fie, o funcție de inspector trebuie să fie creată pentru fiecare 10.000 de angajați. Acum, bolile uh, profesionale sunt uh, de asemenea esențiale în context. Există foarte multe uh, boli profesionale deja existente și tocmai de aceea Comisia Europeană ar trebui să creeze o directivă cât se poate de clară cu privire la uh, expunerea lucrătorilor la diferiți factori care generează boli uh, profesionale. Uh, astfel, legislative deja existente ar putea să aibă un domeniu de aplicare mai larg, iar asta ar fi în beneficiul statelor membre și al angajaților. Există tot felul de noi instrumente și tehnologii care trebuie să fie incluse în sfera de aplicare a legislației europene. În ceea ce privește cancerul, trebuie să avem reguli clare cu privire la expunerea la agenți cancerigeni. E nevoie de limite cât mai scăzute pentru o expunere, uh, care să fie creată cu uh, ajutorul tuturor uh, organismelor um, responsabile în domeniu. Trebuie să stabilim uh, niște standarde cât se poate declară. De aceea, riscurile sociale sunt din ce în ce mai grave la nivel european. Avem nevoie de o mai bună colectare a datelor și a o monitorizare a lor. Uh, mai apoi, asbestul, uh, nanotehnologiile și uh, locurile de muncă precare trebuie de asemenea să fie subliniate în context. Avem nevoie de date statistice mai clare și asta au tot spus uh, partenerii sociali cu care am discutat. E important, pe baza acestor date statistice, să stabilim obiective și să obținem modele pozitive în statele membre dată fiind uh, lungimea uh, maximă a raportului, care este prevăzută în uh, reguli, nu am putut include în acest document toate ideile mele, dar cu siguranță prin amendamentele mele îl voi îmbunătăți și sper din tot sufletul ca și colegii să facă același lucru. Acum o voi opri și le voi permite o oaspeților noștri și raportorilor din umbră să vorbească. Bineînțeles, sunt deschis colaborării pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Dau imediat cuvântul uh, invitațiilor noștri. Mai întâi de toate îi dau cuvântul doamnei Cristal Șec, director al EU OSHA. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule Christensen, uh, stimați membri ai Parlamentului European. Mă simt onorată să mă aflu în, parte, în fața dumneavoastră și să contribui la această discuție cu privire la cadrul strategic al Uniunii Europene pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă. Voi uh, prezenta pe scurt uh, rolul agenției pe care o reprezint eu Bineînțeles, vă spun de la bun început că suntem dispuși să contribuim și la acest nou uh, cadru strategic, așa cum am făcut-o și în trecut. Iar mai apoi, colegul uh, meu vă va prezenta unul dintre proiectele noastre uh, cele mai importante un proiect care se va transforma de fapt într-o sursă de date uh, esențiale care pot fi folosite în contextul acesta al cadrului strategic. Revenind la istoria uh, organizației noastre, agenției noastre, dați-mi voie să vă spun că strategiile Uniunii Europene pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă au identificat din totdeauna necesitatea de a depăși uh, și de a preveni noi riscuri în, uh, domeniul uh, acesta al sănătății și securității la locul de muncă. Încă din cadrul pentru 2002-2006 am stabilit clar că identificarea noilor riscuri generate de inovare sau de modificările sociale trebuie să fie controlate și asta uh, prin intermediul observațiilor uh, permanente ale riscurilor în sine pe baza colectării sistematice a uh, informațiilor și a de- ideilor uh, din lumea de știință. Încă din momentul respectiv am început să, lucrăm, să jucăm un rol cheie în strategia din 2002 până în 2006. Agenția noastră a fost însărcinată cu misiunea de a crea un observator european care să se ocupe de această ambiție. Și același lucru s-a prelungit și în anul, între anii 2007-2012. Am uh, pus uh, accent pe importanța anticipării riscurilor și observatorul agenției noastre a trebuit să vină cu o serie de inițiative. Acum, în 2014, s-a lansat cadrul strategic al UE pentru sănătate și siguranță la locul de muncă. Acesta vizează perioada 2014-2020, iar tema inițială continuă și în acest nou cadru strategic. Observatorul de riscuri la nivel european este din nou important. Agenția noastră este menționată din nou și din nou în acest cadru strategic și asta înseamnă că, iată, suntem unul dintre actorii importanți. Cadrul strategic identifică, după cum a spus domnul uh, Christensen, marile provocări cu care ne confruntăm și stabilește obiective strategice până în anul 2020. Am spus că EU-OSHA a jucat deja un rol important uh, în implementarea strategiilor anterioare ale Uniunii Europene în domeniu, așa cum s-a confirmat de altfel în evaluarea externă a strategiei. Deci, în noul cadru strategic, agenția noastră primește din nou o serie de misiuni. Asta în special când vine vorba de strategiile naționale cu privire la sănătate și siguranță la locuri de muncă. În acest domeniu uh, colaborăm uh, cu Comisia Europeană și creăm noi instrumente de monitorizare, dar și de prezentare a strategiilor naționale cu privire la sănătatea și siguranța la locul de muncă. De asemenea, ne ocupăm și de respectarea legislației Uniunii Europene și ne ocupăm și uh, de problematica îmbătrânirii uh, forței de muncă. În acest domeniu demarăm un uh, proiect pe care dumneavoastră, Parlamentul European, ni l-ați pus în, în panoplia de uh, proiecte. La finele lunii vom prezenta rezultatele acestui proiect și începând cu anul 2016, împreună cu Comisia Europeană, vom veni cu recomandări și rezultate finale. Noile riscuri sunt de asemenea un domeniu important. Acestea au de-a face și cu, sau sunt prezentate și în, vor fi tratate mai în detaliu în Uh, curând. După aceea, bolile profesionale sunt importante și prevederile cu privire la asistența oferită întreprinderilor mici și mijlocii. Agenția noastră în ultimii ani a creat în special pentru aceste întreprinderi uh, medii și uh, micro-întreprinderi, un, o platformă online, un instrument online, OIRA, este, această, acest instrument se adresează direct micro-întreprinderilor și în cadrul acesta strategic ni se cere să continuăm să creăm uh, instrumente practice tocmai pentru întreprinderile medii și micro-întreprinderile uh, din Uniunea Europeană, instrumente care să le ajute în punerea în aplicare a tuturor regle, uh, regulilor cu privire la sănătatea și siguranța la locul de muncă. Și astfel legătura cu, fac legătura cu prezentarea pe care o va ține colegul meu Cockburn. Um, domnia sa vă va prezenta datele din acest sondaj pe care l-am uh, creat uh, noi. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, mulțumesc, stimați deputați, pentru că ne oferiți ocazia să prezentăm această nouă inițiativă interesantă pentru noi și noi date pe care le considerăm utile pentru discuțiile dumneavoastră pe acest subiect. Ancheta europeană la întreprinderi privind noile riscuri este o anchetă pe care am făcut-o pentru prima dată în 2009. Aceasta este a doua um, ediție și colectarea datelor s-a terminat la sfârșitul anului trecut și am prezentat primele Um, date compilate la începutul acestui an și astăzi lansăm principalul, primul sumar cu principalele rezultate pe care le comunicăm azi aici la Parlament. Prezentarea mea va fi foarte scurtă și uh, va aborda metoda anchetei și principalele rezultate și apoi modul în care exploatăm aceste surse bogate de date pentru activitățile noastre ulterioare. Poate mai întâi pentru a răspunde la o întrebare importantă. De ce avem nevoie de o nouă anchetă? Ei bine, la nivel european avem mai multe surse de date pe care le cunoașteți. Avem uh, Um, anchetele în rândul lucrătorilor, uh, deci în urma unor discuții cu lucrătorii și avem și uh, studiile, anchetele Eurostat mm, și date în legătură cu accidentele și bolile profesionale, dar și uh, un, o anchetă în legătură cu condițiile de muncă, muncă în Uniunea Europeană. Deci avem uh, statistici europene, Eurostat privind accidentele la locuri de muncă și statistici, statistici privind bolile profesionale. Interesul colectării datelor la nivel european este că se poate prezenta situația în mod comparativ și se poate învăța din diferențele între diferitele state membre, legătură cu situația din diferitele state membre și astfel se poate, se poate face legătura cu politici și uh, acțiuni. Îmi pare rău să sare de la un slide la altul. Oricum, continui spunând că această anchetă reprezintă o imagine destul de bună legătură cu um, accidentele, dar și preocupările um, forței de muncă și ceva mai puțin chestiuni legate de bolile profesionale. Dar avem puține legături între inițiativele la nivel politic și ce se întâmplă la locul de muncă. Trebuie să existe o legătură între inițiativele politice și rezultate. Deci, noi, SNR, se concentrează în întreprinderi pe ce s-a făcut, ce acțiuni preventive s-au pus în aplicare pentru a face față situației. Um, ancheta acoperă toate statele membre, plus Albania, fost Republica Iugoslava, Macedonia, Islanda, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia. Elveția a considerat că e o inițiativă suficient de interesantă ca să plătească pentru participarea sa la anchetă și alte, țări, și alte trei țări au plătit din propriilor fonduri pentru a crește eșantionul. Deci au folosit această anchetă ca, pentru că au să folosească și la nivel național și am făcut, am făcut ancheta în peste 50.000 de întreprinderi în toate sectoarele, uh, mai ales cele care e greu, care e greu să anchetăm, inclusiv agricultura și pescuitul. Și, și mai important, încercat să răspundem nevoilor actorilor interesați în urma primului studiu. Ne-am am inclus micro-întreprinderile cu până la 5 angajați. Nu e ușor să faci ancheta în micro-întreprinderi, dar rezultatele arată că este o experiență care merită efortul și rezultatele se regăsesc în, printre cele pe care vi le voi prezenta. Următorul slide prezintă pe cine am, um, cu cine am discutat. Ne-am concentrat pe persoanele care cunosc cel mai bine modul în care se uh, abordează sănătatea și securitatea la locul de muncă. E vorba, în urma experiențelor din primul studiu am hotărât să facem acest lucru și veți vedea de ce. Am avut diferite tipuri, categorii de persoane care au participat la anchetă în întreprinderi, de la proprietarul firmei la director, mai ales întreprinderile cele mai mici și această persoană, cu cât e mai mică întreprinderea, um, cu cât întreprinderea este mai mare, cu atât Uh, există un specialist în domeniul uh, sănătății și securității care nu face parte din management, dar este plătit de firmă, de firmă tocmai pentru a se ocupa de sănătate și securitate. Cam 20% dintre persoanele anchetate sunt lucrătorii uh, care sunt reprezentanți pentru sănătate și securitate. Deci persoanele responsabile de acest subiect. Deci, Poate lucrurile nu sunt suficient de bine organizate la locul de muncă, pentru că nu am vorbit neapărat cu persoanele cele mai specializate. Acum, care sunt rezultatele anchetei? Care sunt principalii factori de risc care afectează sănătatea și securitatea la locul de muncă în Europa? Din rezultatele de pe slide-ul următor puteți vedea că pe locul întâi se află clienții dificili și uh, relația cu pacienți și elevi. Apoi avem presiunea timpului, dar uh, și programul de muncă prelungit și proasta comunicare. Deci riscurile sunt legate de chestiuni psihosociale. Slide-urile nu, nu, nu defilează suficient uh, și uh, în sală s-au distribuit prezentarea, însă interpreților nu. Um, deci, iată, acestea sunt principalele, principalii factori de risc. Um, apoi sunt posturi care duc la probleme articulare și musculare, um, care se reflectă în uh, anchetă și subliniate în cadrul strategic. Cum um, se gestionează acest factor de risc în locul de muncă? Ei bine, pe evaluare de risc pe baza unei abordări uh, de stabilirea unor obiective, deci angajatorul care controlează procesele știe cel mai bine cum se pot gestiona aceste riscuri. Există variații între statele membre cu niveluri foarte ridicate de evaluare a riscurilor în Italia și uh, în jur de 85% și doar 37% în Luxemburg. Trebuie să menționăm faptul că Aici nu e vorba de respectarea obligațiilor legale, e vorba de perspectiva companiilor, percepția companiilor în legătură cu evaluarea riscurilor, nu e vorba de calitate. Deci aceste cifre depind mult de sector, dar și de mărime. Deci în întreprinderile mai mici, um, posibilitatea de a se face uh, evaluări de risc este mai mică care este motivația întreprinderilor pentru a uh, gestiona riscurile, de ce uh, sunt gata să acționeze preventiv. Uh, principalul motiv este respectarea obligațiilor legale. Toate întreprinderile din toate statele membre menționează acest motiv. Și legătura cu inspectoratul muncii. Deci, iată importanța legislației și aplicării acesteia. Și apoi, imediat, urmează ca motivație așteptările lucrătorilor și ale reprezentanților lor, um, adică acolo unde managementul este implicat să în, um, într-o bună, bună relație cu um, reprezentanții lucrătorilor se acționează. Sunt diferențe între state? S-a citat reputația organizației, mai ales în statele membre noi. Și acum, după ce am analizat de ce acționează întreprinderile, putem vedea de ce anumite întreprinderi hotărăsc să nu acționeze sau să aplice măsuri preventive. Principalele bariere sunt faptul că riscurile sunt deja cunoscute sau se consideră că nu sunt probleme majore, dincolo de alte bariere, cum ar fi lipsa de experiență sau că procedura este prea complicată. E nevoie și de mai multă informație și de mai multă conștientizare a problemelor. Astfel, întreprinderile pot înțelege că sunt riscuri, indiferent uh, care este sectorul sau mărimea întreprinderii. Și când am pus întrebarea în legătură cu valoarea riscurilor, 90% de întreprinderi au considerat că evaluarea riscului este abordarea cea mai potrivită pentru a face față riscurilor legate de sănătate și securitate la locul de muncă. Apoi, am întrebat care sunt barierele cu care se confruntă, care sunt dificultățile Eh, din cauza complexității obligațiilor legale. Sunt diferențe mari de la un stat membru la altul. În Italia, aproape 70% din întreprinderi spun că complexitatea obligațiilor legale este o dificultate majoră, în timp ce în Slovenia sau în Lituania aceste procente sunt doar de aproximativ 14%, și 86% spun că complexitatea legislației nu reprezintă dificultăți sau prezintă doar dificultăți minore dar toate aceste întreprinderi activează în contextul european. Deci diferențele între statele membre um, afectează percepția în legătură cu uh, legislația. Apoi am pus întrebarea sunt între, lipsesc informațiile și uh, instrumentele necesare pentru a face față factorilor de risc și aici revenim la, anumite factori, la anumiți factori de risc pe care le-am exprimat uh, la început, mai ales proasta comunicare, uh, insecuritatea în legătură cu uh, locul de muncă și așa mai departe. Se spune că aceste riscuri, în legătură cu aceste riscuri, întreprinderile spun cel mai des că nu știu cum să le prevină. Deci ancheta arată că clar e nevoie de noi instrumente pentru a face față acestor neajunsuri. Apoi ne-am întrebat dacă lucrătorii au un cuvânt de spus în legătură cu sănătatea și securitatea. Este abordat. Am spus că întreprinderile mm, adoptă acțiuni preventive dacă uh, reprezentanții lucrătorilor sunt implicați. Și aici vedem pe următorul slide că angajații au un rol în stabilirea de măsuri pentru a face față riscurilor psihosociale în funcție de statul membru. Deci, E nevoie de implicarea lucrătorilor pentru a reuși să pună în aplicare cu succes aceste inițiative. Și știm că din cauza directivei cadru, întreprinderile mai mici, reprezentarea lucrătorilor um, există la nivel formal, cu o valoare adăugată. Și trec la ultimul slide pentru că nu mai am timp și trecem la instrumentul de vizualizare a rezultatelor. Acesta este o invitație să intrați pe site-ul nostru web pentru a vizualiza rezultatele uh, și răspunsurile la toate întrebările, pentru că v-am prezentat doar o mică parte a lor. Vă încurajez să explorați aceste date și să ne puneți întrebări, vă vom sprijini uh, cu informații uh, pentru discuțiile dumneavoastră ulterioare și aveți site-ul web pe ultimul slide. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc reprezentanților EU-OSHA pentru că ne-au prezentat rezultatele acestei anchete și având în vedere că este un subiect foarte important pentru partenerii sociali, am invitat și pe, part- reprezentanții partenerilor sociali alături de noi astăzi. Dau cuvântul președintelui grupului de lucru pentru sănătate și securitate la locuri de muncă de la Business Europe. Domnule Cristonescu, aveți cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să încep spunând că noi considerăm că întreprinderile au nevoie de un mediu în care se poate dezvolta. Și nu mă refer aici doar la mediul competitiv, ci și la condițiile de muncă. Deci, trebuie să fie foarte clar protecția sănătății și securității lucrătorilor, deci condiții de muncă bune sunt prioritare pentru noi. Și cred că uh, nu ne descurcăm prost, uh, sunt destul de optimist. Uh, numărul întreprinderilor cu o situație bună este destul de mare, întreprinderi care iau măsuri de prevenție și implică lucrătorii. Vedem, de asemenea, așa cum a spus domnul Coburn, există diferențe între statele membre și între diferitele domenii, ramuri de activitate doresc și eu să vă prezint câteva elemente de preocupare. Mă refer la anumite elemente din raport, de exemplu, care este calea de urmat. Noi considerăm că nu trebuie să ne concentrăm pe noi măsuri legislative concrete, pentru că încă suntem în curs de evaluare a legislației existente în domeniul sănătății și securității la locul de muncă și cred că mai întâi, deci, trebuie evaluate măsurile deja luate, aplicate și doar apoi să se ia decizii în legătură cu noi măsuri legislative pentru viitor. Oricum, abordarea generală a Comisiei care se concentrează pe o mai bună punere în aplicare, respectarea legislației și simplificarea um, legislației europene și naționale este, din punctul nostru de vedere, calea de urmat. Această abordare recunoaște faptul că deja există um, o cantitate suficientă de legislație la nivel european um, în acest domeniu. Apoi, uh, în legătură cu propunerea de a aplica obiective sau uh, obiective cantitative de reducere um, a acestor provocări la nivel european. Eu nu cred că trebuie să definim uh, uh, obiective cantitative la nivel european. Uh, de exemplu, practicile cu accidente zero, ați auzit despre acestea, noi sprijinim uh, abordarea bazată pe zero accidente, dar acest lucru nu înseamnă că acesta e un obiectiv cantitativ, adică că obiectivul este zero. Programele cu zero accidente sunt reflexia unei ambiții, unei aspirații și pentru noi înseamnă că faci tot ce e nevoie, iei toate măsurile posibile pentru a atinge nivelul zero, dar nu e vorba de nivelul atins, e vorba de ce faci pentru a ajunge la el. Iată ce e important. Deci, Ehm, am spus că pentru reducerea cantitativă a accidentelor de muncă, acesta este o reflecție a unei ambiții și evaluarea nu se face pe, în funcție de, de ideea dacă s-a atins sau nu obiectivul, ci pe baza măsurilor luate pentru a atinge acest obiectiv. Evaluarea riscurilor. S-au spus multe despre evaluarea riscurilor și e important să subliniem faptul că evaluarea riscurilor uh, este în primul rând un proces cu un obiectiv mai nobil și anume identificarea unor uh, măsuri de prevenție și protecție și aplicarea lor. Deci nu e vorba de evaluarea de risc în sine, nu de a avea o evaluare de risc și nici de a avea un document pe tema acestei evaluări de risc, ci de a face evaluări de risc, de a aplica măsurile potrivite. Deci când cineva îmi spune am o evaluare bună de riscuri, eu spun nu, asta e un eșec, nu trebuie să ai o evaluare de risc, trebuie să faci o evaluare de risc. Deci, document, întreprinderile nu trebuie să aibă un document cu evaluarea riscurilor, ci trebuie să aplice procese de a se acționeze concret. Apoi, un alt element pe care doresc să vi-l Um, comunic în legătură cu uh, bolile uh, musculare și articulare. Uh, aceasta este o problemă pe care trebuie să ne concentrăm, dar întrebarea este care, acțiunea, care este acțiunea potrivită. Eu nu cred că acțiunea legislativă ne va ajuta pe viitor în acest domeniu. Cred că majoritatea factorilor de risc au fost identificați. Întrebarea este dacă se acționează corect la nivel de stat membru și de companii. Deci nu e vorba uh, de uh, legislație, ci de acțiuni preventive. Nu voi intra în detalii sau în explicații în legătură cu faptul că sunt uh, riscuri uh, multifactoriali. Problema sau prioritatea este să se aibă abordarea corectă pentru a atinge obiectivul dorit. Apoi, bolile profesionale și faptul că avem nevoie de date mai bune, mai credibile voi spune foarte clar, nu vom avea niciodată date comparabile. Putem uita această posibilitate. De când strângem date uh, privind accidentele de muncă? Eu mă ocup de un program cu, da cu date foarte detaliate în legătură cu mii de companii. Nu se pot compara aceste date. Uh, un coleg din Finlanda a făcut o anchetă cu șase țări participante, țările Baltice și încă câteva țări și datele nu sunt comparabile și nu vor fi niciodată comparabile. Sunt date generale. Datele de care e nevoie sunt datele la nivel de loc de muncă, sunt datele care contează. Compania știe cel mai bine ce se întâmplă în aceasta deci, pentru a, și, ehm, trebuie să acționeze în funcție de aceste date. Datele agregate sunt frumoase, dar nu sunt utile. Nici la nivel național, nici la nivel de branșă, nici la nivel de ocupație nu se pot folosi în mod eficient aceste date. Deci, ehm, nu cred că trebuie să ne concentrăm pe datele agregate, ci pe calitatea datelor și să ne asigurăm că datele sunt disponibile la nivelul potrivit, acolo unde trebuie să se acționeze. Și, în încheiere, câteva idei în legătură cu riscurile de factori de, factori de risc psihosociali și aici abordarea corectă nu este bazată pe siguranța la locuri de muncă, specialiști în domeniul securității și siguranței la locul de muncă nu sunt cei care vor rezolva probleme legate de, de factorii de risc psihosocial. Aici e vorba de uh, situația în care fiecare lucrător găsește echilibrul între capacitățile și aspirațiile sale și sarcinile sale, inclusiv cu sprijinul colegilor și al managementului. Aceste aspirații și capacități sunt foarte variabile de-a lungul vieții active, deci conținutul uh, funcției respective trebuie să varieze. Nu trebuie să ne concentrăm întotdeauna pe locurile de muncă și nu doresc să nu-mi place termenul locuri de muncă de mai bune pentru că ce contează este modul în care persoana se adaptează locului de muncă deci nu e vorba de specialiști în domeniul sănătății și securității, e vorba de oameni în domeniul resurselor umane care uh, să influeze cariere, să, să influențeze cariere în funcție de aspirații și trebuie să întrebăm oamenii dacă consideră că uh, jobul lor uh, corespunde nevoilor lor. Deci, ideea este ca oamenii să nu se concentreze pe aceeași funcție de lungul întregii vieți, pentru că la un moment dat vor ajunge într-un moment de inechilibru. Deci trebuie să se găsesc un echilibru între capacități și conținutul locului de muncă și aici intervine designul um, ocupațional și astfel lucrătorii trebuie să fie conștienți de aspirațiile lor și conștienți de faptul că alegerile lor sunt importante nu doar din punctul de vedere al venitului, ci și din punctul de vedere al sănătății psihosociale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul lui Victor Kempa. Vă rog, aveți cuvântul. Um, I would like to start... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep cu contextul în care ne aflăm în Uniunea Europeană cu 27 de state membre, există 4.000 de accidente mortale la locul muncii pe an și sunt 3 milioane de lucrători care au fost absenți de la locul muncii mai mult de 3 zile la rând. Vreau să mă refer la cei care au decedat din uh, din cauza unui accident la locul muncii sau din cauza unor boli profesionale, din cauza unor răni sau a unor uh, boli, care reprezintă per total între 4 și 5% din PIB. Deci e vorba de date importante și rezultă clar că e nevoie de un plan de acțiune și de o strategie robustă în Uniunea Europeană, e nevoie de măsuri și acțiuni. Acum, dacă e să discutăm despre cadrul strategic actual, trebuie să ținem seama de faptul că ne aflăm într-o lume în care condițiile de lucru se deteriorează nu doar din cauza crizei, pentru că se fac economii pe chestiuni de siguranță la locul muncii, dar și din cauza unor decizii politice în ceea ce privește felul în care se finanțează anumite programe. Și asta duce la o reducere a o protecție oferită de către legislație lucru care a dus la apariția unor situații foarte diferite la locul de muncă, apariția unor boli, a unor accidente și am constatat că inspectorii de muncii au uh, tras concluzia că lipsesc măsuri pentru a pune capăt unor astfel de riscuri sociale și economice și de asemenea au constatat că există o creștere a inegalităților în uh, acest domeniu între statele membre și discuțiile cu uh, reprezentanții lucrătorilor au uh, ajuns la concluzia că e nevoie de pregătirea unui cadru strategic, a unei strategii, acum se numește strategie cadru, și că în momentul în care această strategie cadru a intrat în vigoare, noi ne-am dorit să ne exprimăm aprecierea față de raportul domnului Christensen faptul că lansează un apel pentru măsuri concrete și tangibile. Ceea ce constatăm noi și ceea ce lipsește, de fapt, din ca stratul, stratul, cadrul strategic în momentul de față, e vorba de ținte bine definite, cu termene bine stabilite și cu o evaluare și ne dorim o protecție mai bună a lucrătorilor în materie de accidente și de Uh, boli profesionale în loc să reducem legislația europeană care de fapt oferă protecție. Există de asemenea și faptul că propunerile legislative care includ și partenerii sociali felul în care s-au ajuns la anumite acorduri sectoriale, acestea în momentul de față sunt blocate și nu se menține nivelul de protecție prevăzut în directive. De asemenea, există și un dialog cu noua Comisie Europeană pentru a încuraja, pentru a uh, imprima un nou avânt acestei discuții cu partenerii sociali pentru a răs, uh, recunoaște cât de importante sunt uh, inspecțiile la locurile de muncă. Ceea ce lipsește, de asemenea, lipsește un fel de catalog de linii îndrumătoare pentru statele membre care să poată pune la punct, să pună la punct aceste strategii împreună cu partenerii sociali și, evident, monitorizarea, monitorizarea care trebuie făcută de inspectorii muncii, al cărui rol, în momentul de față, scade din ce în ce mai mult. Acum, care sunt prioritățile principale care trebuie să fie incluse în cadrul strategic actual sau uh, în viitorul cadru strategic, indiferent cum se va numi el? Noi solicităm anumite limite de expunere obligatorii față de anumite substanțe toxice. De asemenea, îmbunătățirea legislației actuale în ceea ce privește preîntâmpinarea expunerii uh, lucrătorilor la agenți carcinogeni și substanțe carcinogene. O altă problemă majoră în Europa îl reprezintă anumite substanțe și agenți mutageni, mă refer la această directivă, lipsesc în continuare anumite astfel de substanțe pe lista celor uh, enumerate în directivă. Deci, să sperăm că toate aceste elemente vor fi preluate și integrate, pentru că se regăsesc acum răspirate în diferite directive, plus în textele care revizuiesc anumite directive. Și e foarte greu să regăsești aliniatele și paragrafele în funcție de directive, pentru că de multe ori oricum acestea sunt depășite. Și apoi, în ceea ce vește riscurile sociale, noi suntem de părere că acest lucru nu poate fi controlat la nivel de instrumente non-nelegislative și e nevoie de instrumente, texte legislative în acest sens. Iată, ar mai fi și alte priorități, spre exemplu, protecția sănătății reproductive față de substanțele toxice, evaluarea riscurilor în ceea ce privește anumite uh, substanțe care afectează sistemul hormonal, și de asemenea și chestiunile legate de gen, care de fapt reies din diferitele strategii și limite de expunere față de anumite substanțe și duc la apariția anumitor uh, boli. Un alt aspect, o situație precară atât pentru femei și pentru bărbați, lucru care duce la apariția unor riscuri sociale și duc și de asemenea și la apariția unor efecte uh, uh, adverse. De asemenea, ne dorim niște limite legale uh, clar stabilite în texte legislative pentru o, o listă întreagă de 15 substanțe cancerigene. De asemenea, uh, problemele și bolile um, um, musculoscheletice și solicitări față de angajatori în așa fel încât să preîntâmpine astfel de riscuri și să preîntâmpine situațiile de stres pe care mare parte din lucrători le uh, trăiesc la locul muncii. Au existat diferite studii care au fost făcute, spre exemplu de agenția de la Bilbao, și care vin și consolidează în mod clar câteva din elementele preluate în cadrul strategic european, dar, de asemenea, consolidează și solicitările noastre, care în mod clar uh, reprezintă o, niște solicitări din partea ETUC. Mulțumim, spune doamna președinte, pentru această contribuție. Și iată că acum avem și o problemă. Ne-au mai rămas 30 de minute și nu o să avem timp să dezbatem aceste chestiuni extrem de prioritare, sănătate și siguranță la locul muncii, pe care le-am mai discutat și cu alte ocazii înainte, dar nu am avut o adevărată dezbatere la comisia noastră. Și nu uitați că mai avem încă un punct pe ordinea de zi referitor la îmbătrânirea activă în Uniunea Europeană. Acum, întrebarea este, avem timp? Pentru că după ora 18.30 nu mai avem interpretare. Atunci am putea spune că nu o să avem discuții pe acest subiect în comisia noastră, pe subiectul acesta de pe ordinea de zi și să trecem direct la punctul următor și să încercăm să-l terminăm pe acela în jumătate de oră sau eventual am putea spune că ne întoarcem ulterior, cu o altă ocazie, la acest subiect, la ultimul subiect de pe ordinea de zi, într-o ședință viitoare. Imposibil? Let's try to really... Haideți să încercăm să acționăm așa ca niște deputați disciplinați și să luăm cuvântul foarte concis de acum încolo și să încercăm să abordăm și următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, foarte, foarte concis. Și am să încep cu reacții din partea raportorilor din umbră pe acest raport. Vă mulțumesc, domnule Cempa. E clar, noi din fina noastră că suntem în această uh, situație. Așa că am să dau cuvântul domnului Bach 60 de secunde. Ok, vielen Dank. Mulțumesc, 60 de secunde. N-ar fi fost uh, politicos uh, vis-a-vis -vis de oaspeții noștri să nu purtăm această dezbatere. Nu uităm că ne inspirăm din munca și eforturile lor. Domniile lor au uh, venit cu întrebările și soluțiile, răspunsurile esențiale la aceste între, întrebări. Nu mai revin asupra întregului subiect, dar un punct mi se pare de-a dreptul important, și anume, cum abordăm problematica legată de reglementările, prevederile legale obligatorii adiționale, suplimentare. Domnul de la Oșa a spus ce anume motivează companiile. În primul și în primul rând, uh, regulile stabilite prin lege și, în al doilea rând, sancțiunile Bineînțeles, uh, domnul de la Business Europe uh, are o părere diferită și tocmai astfel ajungem la o dilemă și anume cum anume reușim să creăm o legislație uh, echitabilă, rațională și în ce măsură aceasta este importantă. Poate că n-am avea nevoie de legislație. Mulțumim, doamna McIntyre. Thank you, Madam Chairman. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Un minut nu avem timp acum să aducem omagii acestui raport într-un minut și mi se pare ridicol acest lucru. Eu aș fi preferat să avem eventual o jumătate de oră de vot mai puțin și eventual să amânăm celălalt raport ca să-l putem discuta pe acesta. Dar având în vedere că nu facem acest lucru, atunci aș dori să mulțumesc tuturor pentru munca depusă domnului Christensen, raportor, și vreau să mulțumesc de asemenea și invitațiilor noștri de astăzi. A fost uh, foarte interesant să vă putem asculta. Sunt multe lucruri cuprinse în acest raport și pe care le salut și îmi place foarte mult cadrul de la aliniatul 1 faptul că se subliniază că toată lumea are dreptul la un nivel înalt de protecție. Cred că asta e un punct de plecare foarte bun. Și mă bucur de faptul că ținem seama de poziția IMM-urilor și a întreprinderilor foarte mici, micro. Și sper că vom reuși să uh, promovăm această idee a bunelor practici. Dar acolo unde trebuie să fim prudenți uh, e mm, în momentul în care abordăm aceste ținte fixate în mod arbitrar așa și aplicabile tuturor statelor membre. În acest sens am să înaintez niște amendamente și să sperăm că vom reuși să ajungem la un raport foarte pozitiv. Thank you, uh, președinta, mulțumesc. Și acum, doamna Weber, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor și tuturor invitațiilor noștri care au venit în această după-amiază. Și în mod telegrafic, aș dori să spun că da, într-adevăr, sănătatea și siguranța la locul muncii se reprezintă un drept ca atare și evident există și o țintă, un scop uh, care vine uh, și însoțește acest drept și anume o economie funcțională și care funcționează corect și un alt scop reprezintă de asemenea uh, și uh, să avem și o îmbătrânire sănătoasă a tuturor lucrătorilor, în așa fel încât oamenii, chiar dacă înaintează în vârstă, să fie sănătoși la locul muncii. Și cred că este absolut necesar să evaluăm ceea ce am reglementat deja până în prezent și să sperăm că de data aceasta vom reuși să venim cu o legislație mai bună și anume în sensul că nu numai că va fi simplă și transparentă, dar și cu o exprimare care să fie ușor de înțeles de întreprinderile mici, mijlocii, care nu își pot permite să angajeze avocați sau juriști. Așa că vreau să vă spun că sunt de acord pe anumite aspecte pe care l-a evocat reprezentantul Business Europe în ceea ce privește țintele cantitative, riscurile psihosociale și așa mai departe. Și amendamentele pe care le voi înainta și le voi discuta și cu domnul raportor vor merge exact în această direcție. Mulțumesc, domnul Silichiot. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai ales să mulțumesc domnului Christensen, pentru că e clar că această criză nu a făcut decât să accentueze problemele pe cu care ne confruntăm în acest domeniu. Și întreprinderile mici și mijlocii deocamdată nu sunt în măsură să poată să facă față acestor factori de risc. Și aș dori să fiu mai precis în ceea ce privește anumite fenomene Uh, în cadrul anumitor firme care utilizează subcontractanți. Și evident, uh, utilizează și uh, posibilitatea de a lucra la domiciliu. E foarte important ca statul să poată controla acest tip de activitate și să putem verifica aceste criterii de sănătate și Uh, siguranța la locul muncii, pentru că lucrătorii trebuie să poată fi în contact permanent și să poată discuta cu subcontractanții și să uh, ofere acestora un nivel înalt de, de securitate. Trebuie să ajutăm întreprinderile mici și mijlocii, mai ales întreprinderile foarte mici, micro, ce nu sunt în măsură să uh, adopte astfel de reguli. Mersi, doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului, mulțumesc diferiților experți care au intervenit. Uh, Business Europe uh, ne-a spus că mai întâi trebuie să evaluăm și apoi să legiferăm. Dați-mi voie să vă spun că în decembrie 2011 Parlamentul European a votat uh, raportul meu, cu o mare majoritate, raportul meu care evalua deja strategia europeană pentru sănătate și siguranță la locul de muncă pentru 2007-2011. Deci, da, am evaluat această strategie și în raportul meu deja spuneam că există mari pericole în ceea ce privește garantarea sănătății și siguranței la locul de muncă. Vreau să mulțumesc Agenției Europene pentru securitate și sănătate la locul de muncă, uh, pe care am vizitat-o la sediul său la Bilbao. Vreau să mulțumesc pentru că am menționat cifrele. Uh, la fiecare 5 secunde avem un accident de muncă în Uniunea Europeană. Așa ceva trebuie să ținem, uh, să păstrăm în, în mintea noastră permanent. 168 de mii de uh, decese anual din pricina accidentelor de muncă, o, un efect de 4% asupra PIB-ului european. Deci, trebuie să acționăm în momentul de față. Am avut patru ani de mm, tăcere din partea Comisiei. Uh, un, Parlamentul European trebuie să acționeze. Doamna Ghea, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, raportorului în legătură cu um, aspectele care suntem de acord, nu mă opresc, dar uh, în legătură cu anumite date concrete, doresc să spun următorul lucru. Din datele Comisiei Europene, Există aproximativ 20.000 de inspectori uh, în domeniul uh, sănătății și securității la locul de muncă. Se fac 1,5 milioane de inspecții pe an. Fiecare lucrător, dacă lucrează 365 de zi pe an, da, ceea ce nu e adevărat, ar fi inspectat o dată la 24 de ani. Și chiar dacă un calcul nu este, nu reprezintă o opinie, totuși cred că aceste cifre spun ceva. Pune în aplicare uh, a uh, reglementărilor este esențială cât mai rapid pentru că criza a masacrat întreprinderile mici și mijlocii, dar mai ales micro-întreprinderile care se confruntă cu enorme dificultăți în a face față costurilor, mai ales pentru a proteja lucrătorii care sunt primii care uh, plătesc costurile crizei. Deci uh, trebuie să se facă ceva în acest domeniu și e nevoie mai ales de un cadru legislativ uh, armonizat care să-i apere pe lucrători. Mulțumesc! Uh, thank you. Domnul Simon, un minut. Mulțumesc. Mai întâi vreau să felicit EU OSHA pentru activitatea sa. Poate că unele dintre politicile noastre de viitor ar putea fi bazate până la urmă pe datele acestea concrete. În al doilea rând, uh, nu vreau să Felicit Comisia pentru acest cadru strategic. Acest cadru strategic nu are niciun fel de conținut, trebuie să recunoaștem asta. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că, iată, a subliniat ce anume ar fi trebuit să conțină acest cadru strategic. După aceea, medicamentele diferitele tipe, tipuri de medicamente ar trebui să fie incluse în acest cadru. De, ace- de asemenea, um, ocurența cancerului este bine înțeleasă uh, de mai toată lumea, dar din păcate este o problematică de care instituțiile europene și uh, instituțiile naționale se codesc uh, să o abordeze. Mulțumesc pentru cooperare, spune doamna președinte. 30 iunie, data limită pentru depunerea amendamentelor la acest raport, la ora 12. Dar, cum am spus deja, suntem conștienți de faptul că toate aspectele legate de sănătate și siguranță la locul de muncă sunt, de fapt, aspecte esențiale ale activității noastre, ale activității comisiei noastre. Vom adopta da pe 23 septembrie acest raport în comisia noastră și voi discuta cu secretariatul să văd dacă nu s-ar putea cumva să avem o, totuși o dezbatere mai aprofundată pe marginea subiectului acestuia. Asta la una dintre ședințele noastre din, de după vacanța de vară. Haideți să spunem că dezbaterea nu s-a încheiat și va fi continuată după vacanța de vară. Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor care ați venit astăzi. Uh, vreau să-i mulțumesc lui Ole de asemenea pentru uh, efortul depus. Chiar dacă calendarul, iată, este unul strâns, sau cel puțin a fost unul strâns la ședința de astăzi, Uh, timpul ne-a cam uh, presat. Uh, trebuie să recunoaștem că vă admirăm pentru tot ceea ce faceți și cu siguranță ne vom mai adresa dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru contribuții. Acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Avem un raportor aici, domnul Cocan. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte. Voi fi subțint. Am evaluat în raportul acesta anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații, 2012 așadar. Raportul meu uh, s-a bucurat de 184 de amendamente. Numărul acesta de amendamente dovedește cât de important este dosarul și vă mulțumesc pentru ele. Conform uh, calendarului stabilit, uh, ne vom întâlni cu raportorii din umbră săptămâna viitoare pe 1 iulie. În momentul de față încerc să redactez amendamente de compromis. Și tocmai de aceea, iată, voi asculta cu mare atenție comentariile raportorilor din umbră și a colegilor. Voi încerca să le includ în compromisurile la care lucrez. Dați-mi voie să vă spun că voi prelua toate sugestiile constructive, mai puțin cele care n-au nimic de a face cu conceptul de îmbătrânire activă în sine și cele care ar putea deturna uh, dezbaterea. Într-un asemenea raport de evaluare, consider că trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor esențiale nu trebuie să ne lăsăm uh, distrași de elemente complet noi. Ambiția mea este aceea de a păstra textul concis și uh, vreau să subliniez în el uh, ceea ce s-a întâmplat într-adevăr în anul european 2012. Voi veni de asemenea cu sugestii concrete. S-au depus amendamente cu privire la solidaritatea între generații și sunt uh, într totul de acord cu cele care solicită un accent mai puternic uh, asupra acestei părți a anului european 2012. Vă sprijini și amendamentele care se referă la învățământul pe tot uh, parcursul vieții, la promovarea abilităților TIC în uh, sânul persoanelor în vârstă și amendamentele care se referă la includerea pe piața muncii a acestor persoane în vârstă. De asemenea, amendamentele cu privire la sistemul de sănătate și la inovare sunt pe placul meu. Sunt dispus să vorbesc de asemenea sau să accept de asemenea ă, sunt ă, însă de părere că amendamentele care vizează sistemele de asigurări sociale din statele membre nu au ce căuta în acest raport. Deci voi colabora în continuare cu raportorii. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Blincheviciute, raportor din umbră pentru socialiști. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest uh, text excelent, pe care însă vreau să-l completez cu câteva idei pe care de altfel le voi prezenta astăzi. Cred că raportul ar trebui să sublinieze faptul că criza economică și financiară a crescut uh, sărăcia în rândul persoanelor în vârstă din Europa. Din pricina sărăciei și excluziunii sociale, nu ar fi corect să vorbim doar despre persoanele uh, în vârstă care sunt în continuare active. Trebuie să vorbim despre alimentație, despre sărăcia energetică. Uh, deci nu putem vorbi doar despre îmbătrânire activă, ci și despre îmbătrânire demnă. De asemenea, Trebuie în raportul nostru să invităm statele membre, partenerii sociali și alți actori uh, să colaboreze la crearea programelor naționale uh, care vizează păstrarea acestei componente de îmbătrânire activă până la ieșirea la pensie. Nu are niciun sens să tot amânăm vârsta de ieșire la pensie fără să creăm condițiile necesare pentru ca uh, cetățenii în vârstă să continue a fi activi la locul de muncă. Statele membre trebuie să găsească soluțiile necesare pentru ca persoanele în vârstă care doresc să lucreze cu, cu normă redusă să poată face lucrurile acesta. Bineînțeles, trebuie să se, ține con, uh, să se țină cont de uh, condițiile și situația fiecărei persoane în parte. De asemenea, învățământul pe toată durata vieții este importantă și uh, în ceea ce privește accesul la uh, cunoștințele de natură informațională, ei bine, aceste cunoștințe trebuie să fie îmbunătățite, avem nevoie de o politică integrată pentru piața comună și uh, uh, trebuie să favorizăm în acest context persoanele în vârstă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, un uh, promotor al conceptului acestuia de um, îmbătrânire activă. Dați-mi voie să subliniez aici trei uh, subiecte esențiale. În primul și în primul rând, Multe dintre amendamente se concentrează pe boomul demografic, o problemă cu care trebuie să pactul demografic, îmi cer scuze. Poate că pe viitor vom avea nevoie de un fond european care să se ocupe de eliminarea problemelor legate de tendințele demografice. Poate n-ar fi rău să punem niște bani deoparte. În al doilea rând, în principiu sunt uh, critic când vine vorba de creșterea obligatorie a vârstei de pensionare. Nu cred că împătrânirea activă ar trebui să fie abuzată în felul acesta. Conceptul nu trebuie să fie folosit doar pentru a permite statelor membre să crească vârsta de pensionare. Există și altă manieră în care persoanele în vârstă pot să fie active. Nu trebuie neapărat să lucreze, pot să vină cu alte contribuții la societate, altele decât uh, acelea, aceea pe care o aduc în calitate de angajați. Tocmai de aceea, amendamentul 77 mi se pare problematic. în amendamentul 73, grupul ALDE a vorbit despre îngrijirile de sănătate adecvate. Un punct foarte important. Vă pot da multe exemple de discriminarea vârstnicilor când vine vorba de îngrijirile de sănătate. Există foarte multe incidente nefericite în întreaga Europa care afectează sănătatea vârstnicilor și asta trebuie să subliniem. Dar, bineînțeles, vârsta discriminarea, de fapt, în esență este de condamnat, indiferent de vârsta celor care se confruntă cu discriminarea. accesul la sănătate, la îngrijirile de sănătate, uh, combaterea discriminării pe motiv de vârstă. Ei bine, toate acestea cred că trebuie să fie mai bine inclusă în raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Weigel de la ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem uh, un raport foarte bun care vine la momentul oportun. Trebuie să discutăm aici despre această temă atât de importantă pentru toate statele membre, și anume situația persoanelor în vârstă. Cu toții vom îmbătrâni la un moment dat și tocmai de aceea discuția cu privire la vârstnici trebuie să fie modernizată. Raportul cuprinde toate elementele importante. Nu vreau să prelungesc dezbaterea. Grupul ALDE a propus o serie de amendamente alături de alți colegi din această comisie și aștept cu nerăbdare cooperarea cu domnul raportor, domnul Cucan. Bineînțeles, ne așteptăm uh, din partea Comisiei să vină cu o strategie care să răspundă la provocarea reprezentată de tendințele, modificările demografice. În plus, trebuie să vorbim despre demență la nivelul Uniunii Europene. Uh, aceasta este o boală care afectează din ce în ce mai mulți oameni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weigel. Urmează doamna Zubăr. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește punerea în aplicare Um, și uh, inițiative din cadrul acestui uh, an al îmbătrânirii active. Am depus mai multe amendamente la acest raport uh, în sensul că această inițiativă a Uniunii Europene nu trebuie să fie folosită pentru a promova idei pentru uh, a, a promova uh, avansarea vârstei ieșirii la pensie. Însă mă tem că tocmai aceste idei se vehiculează. Noi considerăm că cele două lucruri nu sunt neapărat legate. Avansarea vârstei ieșirii la pensie este una și de altfel am depus uh, și un amendament în legătură cu productivitatea în ultimii ani de activitate, pentru că un studiu arată că ar trebui redus numărul orelor lucrate în ultimii ani în activitate. Și dacă ținem cont și de durabilitatea securității sociale, atunci ar trebui să se distribuie mai, redistribuie mai bine bogățiile și nu să obligăm pe oameni să lucreze din ce în ce mai mult până la o vârstă din ce în ce mai avansată. Amendamentele noastre se referă la modul în care încurajăm sau dăm posibilitatea oamenilor să îmbătrânească în mod activ. Pe de o parte, există servicii publice care pot permite oamenilor să îmbătrânească în mod activ în cadrul comunității, așa că refuzăm această idee a economiei seniorilor. Nu cred că trebuie să fie din nou vorba de date strict economice și fără o pensie adecvată, nu e posibil să se promoveze o îmbătrânire activă. Și considerăm, deci, că oamenii să dispună de o pensie care suficiente. Doamna Zdanu, care are cuvântul. Voi încerca cât mai pe scurt, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc domnului Cucan pentru raportul său. Am depus și eu câteva amendamente și Cred că uh, această dez, uh, dezbatere are în primul rând obiectivul prelungirii vârstei pensionării. Eu cred că pensionarea mai târziu nu trebuie să fie obligatorie. Cred că trebuie să ofere posibilitatea de a lucra mai mult, dar în mod selectiv, pentru că uh, profesiile sunt foarte diferite și posibilitatea de a lucra mai mult în diferitele profesii sunt, uh, uh, variază. Iată. La ce se referă principalele noastre amendamente? Um, vorbim și despre abordare pe bază de cicluri de viață care trebuie să fie esențială dacă se propune um, ridicarea vârstei pensionării obligatorii. Mulțumesc, are cuvântul Laura Aghia. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului raportor am depus amendamente pentru că considerăm că un schimb între generații este fundamental, pentru că oricum un turnover e necesar și acesta poate avea loc printr-un dialog structural între tineri și persoane în vârstă în interesul uh, ambelor categorii, pentru că experiențele lor diferite pot să aibă elemente în comun, uh, pot să fie profitabile reciproc și acest dialog poate să ducă la o situație optimă uh, și um, o ocupare de calitate. Apoi, recalificarea profesională, un alt element esențial care trebuie să se pună în practică de-a lungul întregii vieți. Situația paradoxală legată de șomajul pe termen lung, care vizează mai ales adulții între 45 și 55 de ani, trebuie subliniată și deci merită menționată. Și în ceea ce privește creșterea uh, vârstei ieșirii la pensie, avansarea vârstei ieșirii la pensie, Mm, noi considerăm că nu este o propunere pertinentă, mm, însă atenție! Când vorbim despre modificarea vârstei ieșirii la pensie, să nu uităm că nu toate ocupațiile sunt uzează oamenii la fel, deci să ținem cont de caracteristicile diferitelor locuri de muncă. Deci mare atenție înainte de a modifica vârsta ieșirii la pensie. Apoi, bineînțeles, vom participa la reuniunile raportorilor din umbră pentru a ajunge la un compromis cât mai de calitate, pentru că baza este foarte solidă. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Adoptarea raportului în Comisia pentru Ocupare Ehm, va avea loc pe 15-16 iulie. Îmi pare rău că ne-am grăbit atât de mult și acum în încheiere dau cuvântul din nou domnului Cucan. Și sper că dezbaterea a fost utilă pentru toată lumea și mai ales pentru dumneavoastră, domnule Cucan. Da, într-adevăr a fost o dezbatere utilă. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la aceasta. Anumite intervenții că cea a doamnei raportor din umbră de la S și D este contribuție pozitivă pentru a ameliora calitatea raportului și de asemenea intervenția domnului Weigel. În ceea ce privește intervenția ECR-ului, putem să mai discutăm. S-au pus multe amendamente în legătură cu uh, tendințele demografice, unele uh, poate excesive, trebuie să găsim o soluție realistă. Sunt uh, intrigat de mai multe contribuții, mai multe amendamente. Colegii spun că scopul, obiectivul raportului este uh, avansarea vârstei pensionării. Eu nu știu că se menționează asta în raport. Eu sunt împotriva acestei idei. Deci vă rog să-mi explicați cum aș ajuns la concluzia că acest raport sau că eu aș propune raport uh, avansării vârstei, avansarea vârstei ieșirii la pensie. Mulțumesc tuturor pentru amendamente. A fost uh, util să discutăm, astfel înțeleg mai bine care sunt pozițiile, fie, care e poziția fiecăruia și uh, urmează acum uh, negocieri politice intense. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cucan, vă mulțumesc pentru, tuturor pentru reuniunea foarte intensă de azi. Cred că am luat deciziile juste și vor mai urma și alte reuniuni. Mulțumesc!